raportul Elisabeth Vosenberg, Cariera femeilor în știință și mediul academic. Deputy Elizabeth Vosenberg. Are cuvântul raportoarea. Four minutes. Take a floor, please. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, îmi face mare plăcere că am posibilitatea să vă prezint raportul meu care se referă la obstacolele impuse femeilor uh, care doresc să procreseze în domeniul științific al cercetării. Este ultima dată când uh, vom face un schimb de vederi și sper că la vot Raportul acesta destul de ambițios și provocator va, se va bucura de susținerea dumneavoastră. Obstacolele acestea se numesc, eu știu, un plafon de sticlă, glass ceiling în engleză. Termenul există de mulți ani. Există mai multe categorii de asemenea obstacole și se referă la mai multe categorii, șanse inegale pentru femei în momentul în care doresc uh, să uh, atingă anume responsabilități sau poziții. În primul rând vreau să mă concentrez pe motivele care au dus la apariția acestor obstacole, cum uh, funcționează aceste plafoane, cum funcționează discriminarea împotriva femeilor, Evident că există anumite stereotipii. Suntem în secolul 21, este o etapă ambițioasă a Uniunii Europene și totuși există multe discriminări care se manifestă împotriva 50% din populația lumii. Al doilea motiv, motive de familie. Familia este văzută ca un obstacol iar femeile care doresc să-și atingă obiectivele uh, trebuie de asemenea să dedice timp și familiei. Subreprezentarea femeilor în domeniul științei, tehnologiile, tipuri de consilii directoare, ca și în poziții de conducere, deși femeile ar trebui să aibă un rol mai concurențial acolo, uh, Uh, arată că mediul nu este prietenos pentru femei. Iar în ceea ce privește evoluția profesională a femeilor, sunt patru categorii importante care le afectează. În primul rând, maternitatea. Uh, nu e numai vorba de femei aici, dar este considerat un obstacol pentru că femeile își dedică mult timp uh, maternității perioadă în care ar putea femeia respectivă să-și atingă ambiții, mai ales atunci când există idei preconcepute, stereotipii despre acest fenomen și anume că femeia trebuie să dedice timpul familiei și acest lucru uh, diminuează timpul uh, dedicat muncii. A doua, al doilea aspect, care este anacronic și este o chestiune de discriminare, și anume faptul că există profesii specifice femeilor și profesii specifice bărbaților. Lucrul acesta se vede cel mai bine în domeniul științei și tehnologiei. Apoi, discrepanțele salariale care există între bărbați și femei și lipsa accesului femeilor la anumite cariere de succes și lipsa de ambiție. Deci vorbim de materitate, de finanțare și de valorile și principiile statelor europene care ar trebui să fie aliniate la orizont 2020 ne concentrăm pe două chestiuni importante aici, și anume familia și uh, educația. Pentru că acestea sunt domeniile în care tinerii uh, se obișnuiesc cu mentalitatea care ajută uh, să vadă ca egale cele două sexe care populează lumea. Mulțumesc foarte mult! O să trecem acum la procedura catch the eye, procedura intervențiilor spontane. De data asta aș dori să dau cuvântul doamnei Tereza Comodimicatia. Grazie, Sir President. Iridunar narfu l-abilitajiet u l-kapacitajiet Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să recunoaștem abilitățile tuturor, uh, să respectăm uh, pe uh, toți și să asigurăm egalitatea de gen, făcând următoarele. Să ne asigurăm că fetele și băieții studiază același lucruri de când sunt mici și că ajung să dezvolte interes pentru materiile studiate. Trebuie să motivăm studenții să-și dezvolte abilități independent de stereotipuri. De asemenea, ar trebui să oferim uh, mai multă orientare în ceea ce privește alegerea carierei. Uh, școlile ar trebui și ele susținute pentru a putea cumpăra materiale necesare, pentru a încuraja pe tinerii uh, elevi uh, să studieze ceea ce interesează. Femeile care au reușit să aibă o carieră în domeniul științelor ar trebui să fie încurajate să-și împărtășească experiențe pentru a putea deveni modele sau mentori, asta în cazul în care lucrurile nu se întâmplă deja așa. Acolo unde există astfel de inițiative, ele trebuie sporite și susținute. Mulțumesc!

Am constatat că din ce în ce mai multe femei sunt active în domeniul științei și cercetării în plan global, iar calitatea studiilor academice ia și ea amploare. În Portugalia a fost nevoie de mai mult timp până să se ajungă la un echilibru, dar progresul e unul real. Ei bine, acest echilibru nu este de regăsit în toate instituțiile. Mai sunt în continuare dificultăți, mai ales uh, din cauza concediului de maternitate, unii adesea se gândesc că e imposibil să creezi un sistem de burse, de exemplu, care să fie perturbat de concediul de maternitate. Dar noi trebuie să ne asigurăm că va exista posibilitatea de a te bucura de succes în toate etapele vieții femeilor și de aceea salut acest raport și această inițiativă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul domnul Notis Marias. Domnule președinte, vreau să o felicit pe raportoare pentru raportul întocmit și de asemenea vreau să spun că, așa cum reiese din statistici, chiar și astăzi procentajul de cercetători dintr-o companie este 90% uh, format din bărbați. Sigur că nu ar trebui să existe discriminare împotriva femeilor în anumite domenii de activitate, ceea ce duce la un tratament uh, inegal și la diferențe salariale între cele două sexe. Este de fapt o încălcare a unui drept al omului fundamental și trebuie combătut și de aceea Comisia trebuie să pună în aplicare politici educaționale pentru a uh, rupe aceste discriminări ca femeile să se poată îndrepta către cariere universitare și în cercetare. Statele membre, de asemenea, trebuie să elimine stereotipiile referitoare la cele două sexe și trebuie să putem eradica discriminările dintre cele două sexe în educație și în domeniul științific. Mulțumesc, doamna Leonora Frența. Un minut, vă rog. Grazie, președinte. Eu... Mulțumesc. Domnule președinte, trebuie să spun că mă simt implicată în acest uh, raport. Am fost cercetătoare cu contract uh, fix uh, de muncă și am experimentat la cald acest fenomen descris aici. Există un plafon de sticlă foarte bine conturat în universitățile din Italia, probabil și în alte locuri din Europa. Asta până la urmă duce la excluderea femeilor uh, uh, din mediul uh, științific, în loc să le susțină și în, locul, în loc de a le face să aleagă o carieră în știință. Asta se întâmplă în uh, Italia. Prin urmare, trebuie să facem astfel încât uh, dreptul la studii să facă parte din uh, drepturile oferite de fiecare stat în parte. Mulțumim! Dăm acum cuvântul doamnei Constance Le Grip. Un minut. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să o felicit pe colega noastră, doamna Vozenberg, pentru un raport excelent și pentru faptul că a denunțat foarte clar acest uh, prag de cristal dincolo de care femeile europene nu pot trece pentru a avea acces la cariere științifice și tehnice. Cred că noi toți, dacă conștientizăm faptul că acest potențial uman reprezentat de talentul feminin nu este folosit așa cum trebuie, uh, și este lăsat deoparte. Deci dacă noi cu toții conștientizăm această situație, am putea să facem eforturi semnificative pentru a permite să se spargă acest plafon de cristal și să putem lupta împotriva clișeilor și prejudecăților chestiune de mentalitate care trebuie încurajată la părinți, la tinerele fete care de multe ori se sperie de aceste viziuni tradiționale care spun că băieții sunt atrași de științe și femeile de, uh, eu știu, materii mai literare unde au empatie. Toate astea trebuie eliminate pentru că există un potențial feminin enorm care trebuie exploatat pentru progresul tuturor. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Mulțumesc foarte mult. Eu sunt uh, persoana cea mai empatică aici, uh, mai ales în ceea ce privește vorbitor ca domnia voastră. Bitte Herr Ich habe den Namen nicht. Mulțumesc, domnul președinte. n-am înțeles că mi-ați rostit numele. În primul rând, mulțumesc, domnule Elisabeth Fossenberg, pentru raport chit că nu pot să sprijin absolut toate punctele. În anumite domenii, competența Uniunii Europene este depășită, dar raportul vine cu accente bune, pentru că atunci când discutăm despre cariera femeilor în știință și în mediul academic, sunt câteva noțiuni foarte importante aici. Amendamentul meu mi-a fost foarte important pentru că se axează asupra rolului femeilor, mai ales după ce devin mame. Discutăm despre acoperirea uh, acelui gender gap, uh, lacuna ce există între sexe. Mamele cu copii sunt, uh, femeile cu copii, mă scuzați, sunt uh, dezavantajate. Copiii sunt un risc pentru carieră, iar uh, timpul în care ești acasă educând copilul e cumva perceput ca o lacună în curriculum vitae. Nu! Educația copiilor este foarte importantă și acest lucru trebuie privit ca atare. Nu trebuie să vină în dezavantajul guvernelor. Sunt costuri care, asemeni pensiilor, trebuie să fie suportate de toată lumea. La fel, avem nevoie de universități care să fie prietenoase cu mamele, cu uh, facilități de îngrijire a copiilor cât mai aproape de mamă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Gherică. Dau cuvântul acum domnului eurodeputat Hordi Sebastian. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să o felicit pe raportoare și să arăt că domeniul uh, universitar și științific nu sunt o excepție în ceea ce privește promovarea bărbaților și femeilor lucrurile sunt grave pentru că numărul de femei care se dezvoltă în aceste zone este foarte mare, dar uh, eu știu, acest uh, plafon de cristal le împiedică să progreseze. Trebuie să milităm pentru egalitatea reală, pentru că altfel nu va exista justiție socială. Vreau să spun că pentru a evita discriminarea trebuie să luăm măsuri educative care să implice pe bărbați în sarcinile considerate feminine, mai ales educația copiilor, care de multe ori le împiedică pe femei să se dezvolte profesional. Dacă femeia își asumă toată răspunderea vieții de familie, este imposibil să dispară acest plafon de cristal, orice măsură am luat. De aceea e important că s-a inclus în acest punct de vedere în acest acest raport și se vor lua măsurile necesare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, în numele Comisiei, domnul comisar Tibor Navracici are cuvântul. Vă rog. Thank you. Speaker, <clears throat> honorable members, first I'd like... Stimați uh, eurodeputați, aș dori mai întâi să felicit uh, pe uh, doamna Vosenberg și Comisia uh, FEM pentru acest raport. Carierele femeilor, mediul academic și științific uh, uh, și raportul dedicat acestui subiect reflectă foarte bine situația actuală. Dați-mi voie să vă împărtășesc câteva gânduri în legătură cu acest subiect. Mai întâi, schimbările instituționale. După cum uh, ați menționat uh, foarte bine în raportul dumneavoastră, e foarte important să se elimine um, preconcepțiile și barierele instituționale. În știință, femeile și bărbații pot să aibă aceleași uh, calificări, însă adesea nu au aceleași șanse la reușită din cauza unor discriminări persistente și din cauza unor uh, subestimări uh, uh, ale uh, capacităților femeilor. Ori asta produce inegalități. Schimbările instituționale pot să ajute pentru a ne asigura că instituțiile de cercetare oferă garanții egale pentru femei și bărbați la toate nivelurile. Având acest obiectiv în minte, Uh, și spațiul de cercetare european, aceste instituții de cercetare sunt uh, rugate, solicitate să elaboreze un plan uh, al acțiunilor lor și al măsurilor pentru a lupta cu acest fenomen. De asemenea, se insistă că ele să stabilească obiective și să-și monitorizeze programele. Am trecut de la programe care se axează pe femei care sunt utile ca inițiative, dar nu durabile pe termen lung, la astfel de măsuri măsuri. Schimbările instituționale în institutele de cercetare reprezintă astăzi piatra unghiulară a strategiilor uh, europene, Comisiei Europene în ceea ce privește cercetarea și uh, inovația. Aceste schimbări instituționale sunt uh, clar uh, ușor de perceput, însă trebuie să facem mai multe și mai bine. Trebuie ca toate statele membre să se implice în aceste uh, acțiuni în domeniul cercetării. Mă bucur că Parlamentul European uh, este alături de noi pentru că rolul și ajutorul dumneavoastră sunt cruciale. În al doilea rând, uh, importanța punerii în aplicare a cadrului cu privire programului cadru cu privire la uh, egalitatea de gen. Comisia este total de acord cu ceea ce ați spus în raport. Nu e suficient să avem legi, e nevoie ca ele să fie eficient puse în aplicare. Uh, noi monitorizăm punerea în aplicare eficientă uh, de către statele membre a legilor care vizează egalitatea de gen. În cercetare trebuie să luăm în calcul specificitățile sectorului și asta la nivel uh, european și național. În mai 2015, Consiliul a adoptat uh, foaia de parcurs pentru spațiul european pentru încetare și a solicitat uh, statelor membre și Comisiei să uh, pună în aplicare uh, planuri de acțiune și strategii. Uh, traducerea uh, legislației naționale în uh, acțiuni eficiente uh, reprezintă soluția. Trebuie abordate aceste uh, subiecte și la nivel european pentru a face modificări acolo unde acestea se impun. Uh, strategiile naționale, stimulente naționale au un efect pozitiv uh, în a uh, aduce schimbări la nivelul instituțiilor de cercetare. Acest lucru este important pentru că acestea sunt uh, până la urmă responsabile de uh, punerea în aplicare a schimbărilor instituționale prin planurile de egalitate de gen. Consiliul a solicitat uh, anumiți indicatori adecvați pentru a monitoriza progresele făcute la nivel național și european. Uh, același lucru este solicitat prin acest raport și de către Parlament. Din nou, Comisia este uh, în totalitate de acord. Ultimele cifre au fost publicate în iulie, iar raportul va fi publicat în ianuarie 2015. Prin urmare, Comisia, în acest context, ar dori să sublinieze nevoia unei colaborări de pline între statele membre pentru a putea uh, elabora indicatori robuști. În al treilea rând, uh, luarea de decizii uh, care se ia în calcul egalitatea de gen uh, la nivelul instituțiilor. E bine, participarea femeilor la procesul de luare a deciziilor este un aspect la fel de important ca și celelalte. Încă femeile sunt uh, subreprezentate în procesul de luare a deciziilor, iar această situație nu se va corecta de la sine. Prin urmare, noi putem vedea că multe state membre încearcă să impună anumite obiective sau cote. 18 state au făcut asta în comparație Uh, în 2010 în comparație cu 8 în 2008. Asta a îmbunătățit uh, până la urmă egalitatea de gen și echilibrul de gen în ceea ce privește luarea de decizii. Aș dori să menționez însă uh, și trei inițiative importante în ceea ce privește egalitatea de gen. Prima se axează pe uh, echilibrarea vieții uh, profesionale și a celei personale. Recent, Comisia a luat o inițiativă pentru a îmbunătăți acest uh, echilibru până în 2016. Comisia va lua în calcul măsuri legislative și nelegislative, inclusiv măsuri moderne care să ajute familiile moderne de astăzi. Vom începe în curând procesul de consultări. Statele membre, partenerii noștri sociali, precum și Parlamentul, vor avea un rol important de jucat în acest proces. Apoi, un al doilea aspect, e vorba despre propunerea pentru 2012 uh, uh, uh, de îmbunătățire a ocupării femeilor în rândul companiilor. Odată ce a fost adoptată de Parlament, va fi adoptată de Parlament și Consiliu, această inițiativă va aduce din nou progrese în lejește egalitatea de gen. Împărtășim și preocuparea dumneavoastră legată de discrepanța de plată între femei și bărbați. La nivelul bărbaților, aceasta este de la nivel, la nivel european, aceasta este de 16,4%. Noi uh, am încercat să îmbunătățim încă de anul trecut uh, comunicarea cu statele membre pentru a îmbunătăți legislația care vizează plata egală. Uh, astfel putem oferi măsuri concrete pentru a putea aborda uh, această problemă a uh, discrepanței uh, de plată între femei și bărbați. Până la sfârșitul acestui an vom primi uh, notificări din partea statelor membre în legătură cu măsurile luate în conformitate cu recomandările noastre. Apoi vom vom evalua nevoia de a lua uh, eventual și alte măsuri. În concluzie, atât femeile cât și bărbații sunt uh, esențiale uh, pentru cercetare și dezvoltare în Europa, pentru beneficiul întregii societăți pentru a ajunge la egalitate de gen, uh, angajamentul Parlamentului European, precum uh, și implicarea politică și financiară a statelor membre, rămân uh, aspecte esențiale. <coughs> Comisia va lua notă de toate aceste recomandări făcute în acest raport. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mr. Mr. Commissioner. Mulțumim, domnule comisar.